Bine, colegi, diamo inizio su... Bun, dragi colegi, vom relua lucrările de pe ordinea de zi. Sunt foarte multe puncte înscrise acolo. Începem uh, așadar cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Rata de ajustare a plăților directe prevăzute de regulamentul numărul 73 din 2009 pentru anul calendaristic, îmi cer scuze, 2013, raportor Luis Manuel Capula Santos și vom vota acest uh, raport um, care privește propunerea de disciplină financiară. După cum știți, Comisia a calculat că este nevoie de o reducere a plăților directe de 5, cu 5% în ceea ce privește cererile de plată făcute în acest an de către agricultori, bazându-se pe plafoanele din cadrul financiar multianual negociate de Consiliul European în 7-8 februarie 2013. Vă reamintesc că Parlamentul European uh, nu uh, este de acord cu acest cadru financiar multianual și nu am ajuns încă la un acord cu Consiliul în acest domeniu. Au fost depuse 16 amendamente în Comisia Agri. Uh, trebuie de asemenea să votăm uh, pe cele cinci amendamente ale Comisiei Bugete și vom începe așadar votul. Luis dorește să spună ceva înainte? Nu? Bun. Atunci dacă sunteți cu toții pregătiți, trecem la vot. Which one? Questo, Inițiamo con le... Începem așadar cu amendamentul Amendamentul 2, deci prin ridicarea mâinii. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Dragi colegi, sunt foarte multe diferențe, văd. Ca urmare, trebuie să facem vot electronic. Îmi pare rău. S-a deschis votul la amendamentul 2 al raportorului. Votate, votațiune electronică. Vă rog să votați prin vot electronic, da? E stato approvato. Se aprobă. Bun. Acum amendamentul 13. Danta. S-a deschis votul. Suntem toți pentru. Totul e în regulă, da? Deci facem uh, vot electronic, pentru că dacă nu greșim. Oricum am senzația că trece, nu? Da, majoritatea foarte largă. Acum, Amendamentul 16, Lion Paulsen. S-a deschis votul. Vot electronic, da? Ca să nu avem nicio îndoială. Amendamentul 16, Lion Paulsen. S-a deschis votul. A votat toată lumea, vă mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă cu majoritate largă. Acum, amendamentul 14. S-a deschis votul. Androver și ceilalți. Votul s-a închis. Se respinge. Mm, egalitate. Acum trecem la amendamentul 1 al raportorului. S-a deschis votul. Amendamentul 1 al raportorului. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă cu majoritate largă. Voti finali. Voto sulla proposta legislativă. Bun, acum votăm propunerea legislativă așa cum a fost ea amendată. Modificată. S-a deschis votul. Nu văd uh, foarte bine. Gata, s-a închis votul și acum ultimul vot. Votăm rezoluția legislativă. Votul s-a deschis. Votăm așadar acum rezoluția legislativă în ansamblul ei. Votul s-a închis. Votul s-a închis. Dragi colegi, putem acum să trecem la următorul punct și uh, voi uh, preda președinția vicepreședintelui Sikierski pentru că am o reuniune, dar vreau să vă spun că în urma discuției pe care am avut-o ieri împreună cu comisarul Cioloș pe uh, tema controversată a uleiului uh, de măsline extra virgin. Uh, știți că am avut o dezbatere foarte animată și la cer a numeroși colegi uh, din comisie am redactat o scrisoare pentru a cere în numele comisiei noastre să avem un răspuns oficial al comisarului pe această temă a obligativității de a utiliza recipiente de ulei nereciclabile în Uh, restaurante. Invit așadar comisarul în această notă de a lua, uh, să ia o decizie cât mai rapid posibil ca să nu existe niciun fel de dubii în această um, dezbatere atât de aprinsă. O să vă distribui și dumneavoastră această scrisoare și sigur dacă nu aveți niciun fel de obiecție, vom transmite acea scrisoare comisarului arătându-i că ne dorim și noi să fim implicați în acest proces și dorim să cunoaștem uh, care este poziția sa. Pentru că ieri am vorbit foarte mult despre faptul că Parlamentul a primit informații pe acest subiect din presă. Uh, în niciun moment nu am fost și noi implicați în acest proces. Dacă nu aveți obiecții, uh, continuăm acum cu punctul 10 și îi las președinția domnului uh, Sikierski.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 amendamentele. Vrea întâi... Nu, întâi raportorul dorește să ia cuvântul cu privire la acest dosar. Cicuieme. Vă rog, domnule raportor, nu doreați să interveniți? Nu? Atunci trecem direct la vot. Da? Bun. Urmărim lista de vot așa cum am primit-o. 10. Amendamentul 10. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. 31 de voturi în total. S-a adoptat. 47 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul, un vot împotriva, 31 pentru. Trecem la 11, s-a deschis votul. Zamykam głosowanie, przepraszam. S-a închis votul. Se adoptă. 48 s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 za, 15 przeciw. Przyjęto. Poprawka 12. 16 pentru, 15 împotrivă se adoptă. Trecem la 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 17 împotrivă, se respinge. Următorul pot, se deschide votul la 13. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Domnule președinte, mesajul nu a ajuns foarte clar. Am crezut că votăm la amendamentul 13, după aceea ați spus că e 49, deci trebuie să repetăm votul. Problema e că avem nevoie de puțin timp până ce interpretarea din poloneză ajunge în limbile noastre, așa că noi începem să votăm când dumneavoastră închideți votul, deci avem nevoie de mai mult timp. Bine, spune domnul președinte. Încă o dată, 13. Cine e pentru? 13. Amendamentul 13. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. 26 de voturi pentru și se adoptă. Acum ajungem la un vot în bloc 49 și 14. S-a deschis votul.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 Se respinge. 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Doar 8 voturi pentru. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, se adoptă. 20. S-a deschis votul. Domnule Capula Santos, aveți cuvântul? Îmi cer scuze, domnule președinte. Eu nu găsesc numărul pe ecran la ceea ce votăm. Nu știu dacă e ceva normal în sistem. Nu sunt foarte sigur dacă votez amendamentul potrivit la timpul potrivit. De fiecare dată când votăm, noi de fapt vedem următorul număr. Cred că sistemul în comisie este diferit de cel din plenară. La plenară se, se anunță paragraful sau uh, articolul pe care îl votăm. Avem o ordine 1, 2, 3, 9, 10, deci ordinea numărelor de voturi o votăm. Numărul care apară pe ecran are nimic de a face cu numărul amendamentului. Aceasta este diferența. Mulțumesc foarte mult, domnule Tarabela, pentru explicație. Votăm încă o dată 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis acum votul. Se respinge cu 19 voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 50. S-a deschis votul. 50. S-a închis votul. se adoptă cu 17 voturi pentru. Trecem la amendamentul 51. Începe votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Cu 17 la 15. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17 voturi pentru, 15 împotrivă. Trecem la 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 23. Începe votul. S-a închis votul se adoptă. 19 la 14. 53. Începe votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 la 12. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 26. S-a deschis votul la 26. 26. Votăm la 26. 26 s-a deschis votul, s-a închis votul. S-a respins. Trecem la 27. Un amendament oral. Donc là, c'est un amendement da, este un amendament oral care vine după discuțiile pe care le-am avut în legătură cu termenele privind uh, autoritățile competente care transmit din 2 în 2 ani comisiei informațiile din uh, paragraful 1. Comisia rezumă aceste uh, informații. Propunem ca să fim în acord cu majoritatea grupului și pentru că astfel am fi mai coerenți, să reformulăm textul spunând autoritățile competente verifică informațiile furnizate și le transmit în termen de șase luni, pentru ca să fim deci mai coerenți cu prezentul articol. Și apoi comisia rezumă informațiile primite în acest răstim de șase ani ca să le transmită mai apoi uh, pentru certificatul de conformitate. Ideea este de a scurta termenele. Termenul de 2 ani să devină de 6 luni. Aceasta este propunerea pe care o adăugăm. Ce zgadzamy și este tą Nu Nie uva. Bine, toată lumea e de acord cu acest amendament oral? Bine. Atunci trecem la vot. La 27 împreună cu acest amendament oral s-a deschis votul. La 27 s-a închis votul. Se adoptă. 28. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Prima parte, la 28, aceasta am votat-o și s-a închis votul pentru prima parte, se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă. 29 al raportorului s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Spune președintele, își cere scuze, nu se adoptă. Spune președintele, în 57 s-a adoptat. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Treizeci unu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 32. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă.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 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Șaizeci doi. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Nu, la trei, Îmi cer scuze, spune președintele. S-a închis votul. Se respinge cu 15 la 16. Trecem acum la 38. S-a deschis votul, s-a închis votul. Nu atât de repede se spune din sală. Încă o dată atunci, la 38 s-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă cu 29 de voturi pentru. 39. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 41. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 44. S-a deschis votul. 44, spune președintele. Vă rog, votați. S-a închis votul. Se respinge. Nu, se corectează președintele, se adoptă. 45 acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm întregul aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumim raportorului. Și trecem acum la punctul 11, protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică. Trecem la vot. Raportorul este pentru, deci putem vota doar pentru sau împotriva acestui raport. S-a deschis votul. Cine e pentru? S-a deschis votul. Vă rog, votați. S-a închis votul. Adoptat. 28 de voturi pentru, un vot împotrivă. Vă mulțumesc! Și trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. E vorba despre bugetul 2014, mandat pentru trilog. Ca de obicei, în acest moment ne ocupăm de procedura bugetară pentru acest an. Doar în mai ne-a prezentat Comisia acest proiect de buget mai târziu decât de obicei. Și de aceea vom vota în modul, nu în modul obișnuit, vom trece, vom uh, prezenta direct amendamentele în Comisia pentru Buget. Și un alt punct. Țin să vă reamintesc de faptul că termenul pentru propunerile pentru proiecte pilot noi și acțiuni pregătitoare se apropie de sfârșit, și anume e termenul de 4 iunie, ora 12. Doamna Dăncilă, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați specificat, Comisia Europeană trebuia să uh, propună până la sfârșitul lunii trecute proiectul de buget pe anul 2014, dar și-a amânat prezentarea propunerii, astfel că nici în prezent nu avem acest document și ne aflăm într-o situație urgentă, de incertă. Uh, astăzi, comisarul Lewandowski face o prezentare în Comisia de Buget uh, dar bugetul pe 2014 este din nou un subiect care este amânat. Uh, de asemenea, în cadrul discuțiilor vreau să uh, reliefez faptul că comisarul Lewandowski uh, se folosește de cifrele prezentate în Consiliu, în Consiliu la data de 8 februarie, iar aceste cifre, așa cum știm, au fost respinse de către Parlamentul European. În aceste condiții nu putem avea o opinie a Comisiei Agri și vom uh, proceda prin depunerea de amendamente direct în Comisia de Buget atunci când vom primi proiectul de buget pentru anul 2014. Consider că uh, Comisia trebuie să pregătească proiectul de buget pe 2014 pe baze realiste, având în vedere reforma PAC pentru 2014-2020, fără a lua ca bază concluziile Consiliului din 8 februarie, uh, pentru că, așa cum am spus, acest proiect a fost respins. Este evident faptul că alocarea de către Comisie a unui buget insuficient ar crea complicații pentru o reformă realistă a politicii agricole comune și, așa cum am văzut și ieri, sunt destule probleme care nu sunt rezolvate, iar o diminuare a bugetului ar crea și mai multe probleme. Trebuie avut în vedere că anul 2014 este un an de tranziție între două cadre financiare multianuale, dar este în același timp și un an de tranziție pentru agricultura europeană, de trecere către o agricultură mai echitabilă și mai ecologică, care trebuie să dea răspuns unor situații diferite ale agriculturii din statele membre. Cred că reducerea bugetului pentru 2014 ar conduce la accentuarea inechităților deja existente între agricultorii din statele membre, dar și între zonele rurale ale acestora. Cunoaștem cu toți că sunt dificultăți economice și bugetare, dar uh, aceasta uh, nu impune neapărat reducerea bugetului pe agricultură, pentru că eu consider că 2014 trebuie să fie anul în care agricultorii nu trebuie să vadă reforma PAC ca pe o povară, ci pe, ca un instrument de stimulare a acestui domeniu capabil să dea răspuns provocărilor pe care le au aceștia. Subliniez încă o dată faptul că bugetul corespunzător pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru anul 2014 oferă șansa de a îmbunătăți impactul pozitiv al politicii agricole comune și să asigure un standard de viață echitabil pentru comunitatea agricolă. Permiteți-mi să reamintesc încă o dată termenul limită de depunere a formularelor pentru proiectele pilot și pentru acțiunile pregătitoare care a fost stabilit pe, pe data de 4 iunie. Însă în, aceași, în aceste condiții în care nici până acum nu avem uh, bugetul pe 2014, probabil că termenul limită se va schimba, deoarece, vedem, Comisia și-a amânat prezentarea. Uh, legat de acest aspect, vreau să menționez că există un document privind proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, care însoțește proiectul de buget și în acest an încă nu am primit acest uh, document. Este foarte important să trimitem toate formularele pe care le-am primit pentru uh, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Dar în același timp este foarte util pentru a face acest lucru de asemenea pentru toate proiectele pilot și acțiunile pregătitoare existente în momentul în care vom primi mai multe informații scrise cu modul în care Comisia se va ocupa de ele. Uh, vreau să uh, subliniez necesitatea unei colaborări interinstituționale mai bune pe viitor, a unei, unor, uh, unei colaborări constructive privind eficientizarea deciziilor, cu accent pe informații clare, detaliate și la timp din partea Comisiei. Cred că acest lucru a fost menționat și de colegii mei în întâlnirea pe care am avut-o cu comisarul pe agricultură de ieri și cred că o colaborare mai bună ar duce la o mai multă vizibilitate și la decizii mult mai clare, atât din partea Comisiei, dar și din partea Comisiei pentru Agricultură. Mulțumesc și aștept uh, sugestiile colegilor mei. Dziękuję pani poseł za informacje, wyjaśnienie. Vă mulțumim foarte mult, doamna Dăncilă, pentru aceste clarificări. S-a deschis discuția, vă rog. Prezentarea a fost atât de completă încât nu a rămas nicio întrebare fără răspuns. Domnule Wortman, din partea Comisiei, aveți cuvântul, vă rog. Czy jest, czy ktoś... A, pani, bardzo proszę, sorry, bardzo przepraszam. Nu, îmi cer scuze, doamnă, spune domnul președinte, aveți cuvântul. Thank you, Chair. No, I, I don't think the Commissioner this... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Um, nu, Comisia nu are nimic de adăugat acum. Proiectul de buget va apărea la un moment dat, atât pot să spun, și cu siguranță vom analiza orice propunere aveți în legătură cu proiectele de pilot în această comisie. Mulțumesc! Vă mulțumim! Doamnă raportor? Uh, aș avea o propunere, aș vrea să le propun colegilor mei raportori din umbră pe acest dosar, domnului Sarvama și domnului Wojciechowski, o întâlnire săptămâna viitoare pentru a putea lucra într-un mod foarte organizat și să ne putem stabili prioritățile pentru bugetul pe agricultură pe anul 2014 prin amendamentele pe care le vom uh, depune uh, direct la Comisia de Buget. Mulțumesc! Możemy przyjąć Pani propozycję, tylko ja rozumiem, że poprawki ma być... Vă mulțumim pentru această propunere. Bine, atunci, uh, până luni, uh, trebuie depuse amendamentele, dacă am înțeles bine. Da, mulțumesc. Nu? Nu avem încă proiectul pentru bugetul pe paisprezece Eu am propus ca săptămâna viitoare să avem o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a putea lucra foarte organizat în vederea depunerii amendamentelor direct la Comisia de Buget când vom primi documentul. Przyjmujemy Pani propozycję, oczywiście. Tak jest. Bine atunci vom urma propunerea dumneavoastră, exact așa cum ne-ați prezentat-o acum. Și trecem acum la punctele 14 până la 17, pe care le vom trata împreună. Măsuri de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, La data de 16 mai, Comisia a prezentat un pachet de măsuri astfel încât standardele să fie consolidate în ceea ce privește um, protejarea sănătății în întregul lanț alimentar. Există aproximativ 17 acte legislative. Acest pachet legislativ a fost redus la 5, 4 au fost deja adoptate și le regăsim pe ordinea noastră de zi. Comisia noastră este competentă pe fond pe următoarele dosare. Măsuri de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialelor de reproducere a plantelor și sănătatea animalelor. Avizul nostru va fi pus la dispoziția Comisiei AMVI pe următoarele dosare controle oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produse de protecția a plantelor. Propun ca Comisia să, prezint, ca să fie prezentate toate cele patru rapoarte împreună și apoi vom trece la o dezbatere. Reprezentantul Comisiei are cuvântul. Pan Van Goethem. Oddaję... Domnule Van Goethen, aveți cuvântul. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a prezenta pachetul privind eh, regulile inteligente pentru, pentru um, sănătatea plantelor și animalelor. Vă voi face o prezentare de ansamblu și apoi îi voi invita pe colegi să prezinte detaliile specifice acestor propuneri uh, individuale. Obiectivul este de a întări legislația europeană pentru întreg lanțul alimentar. Noi nu propunem niciun fel de reinventare a regulilor. Simplif propunem o simplificare și o, și o modernizare a legislației cu accent pe, pe prevenire și pe o abordare bazată pe riscuri, ceea ce va aduce beneficii sectorului, consumatorilor și administrațiilor din statele membre. De asemenea, considerăm că sectorul agricol este de o importanță majoră pentru societatea noastră în termeni economici, sociali și de mediu. Legislația noastră trebuie să aducă garanții adecvate nu numai pentru consumatori, ci și în interesul sectoarelor implicate. Aceste sectoare, după cum știm din experiențele trecute, atât în domeniul producției de plante și a, domeniul animalelor, precum și în uh, domeniul de producție alimentară, sunt sectoare care suferă de pe urma pierderii încrederii consumatorilor și de pe urma crizelor înregistrate care nu au fost întotdeauna tratate și din unghiul uh, securității alimentare. Ca urmare, orice aspect legat de integritatea sistemului nostru are implicații și la nivel internațional. Niște reguli mai simple ne pot ajuta să ne explicăm și să ne apărăm sistemul în uh, discuțiile cu partenerii noștri comerciali. Un mecanism adecvat pentru o reacție timpurie la orice tip de situații ne permite să menținem încrederea partenerilor noștri în acest sistem. Convergența regulilor noastre cu standardele internaționale stabilește o bază solidă pentru relațiile noastre comerciale. Contribuția noastră la dezvoltarea acestor reguli uh, este salutată în plan internațional. Obiectivul nostru este de a ne dota uh, cu instrumentele adecvate care să răspundă uh, provocărilor pe care le-am prezentat. Caracteristica comună a, procedurii, a propunerii noastre la privind bunăstarea, privind sănătatea alimentelor și bunăstarea animalelor va fi um, um, așadar prezentată în aceste regulamente care vor fi de asemenea completate cu un regulament financiar care, vor veni, care va veni în sprijinul statelor membre în lupta lor de a eradica uh, riscurile și aspectele negative ale acestui uh, sector. Propunerea noastră își uh, vizează introducerea unei flexibilități crescute, mă refer aici la animale, uh, flexibilitate în ceea ce privește procesele de vaccinare și uh, um, deplasarea animalelor în Uniunea Europeană. De asemenea, la uh, sectorul plantelor se introduc noi sisteme de detectare timpurie a organismelor dăunătoare care permit uh, o reacții mai eficiente și mai rapide. Trebuie să ne axăm asupra acestor organisme dăunătoare care sunt deosebit de importante la nivel european. De asemenea, ar trebui să punem la dispoziția statelor membre mijloacele necesare pentru ca ele să poată să ia măsurile uh, care se impun în interesul nostru comun. Uh, reducerea poverii administrative este de altfel și obiectivul nostru atunci când ne-am gândit la simplificarea sistemului uh, de transport al plantelor pentru a asigura trasabilitatea. După cum știți, trasabilitatea a fost introdusă de către Organizația Organizația Mondială a Sănătății ca un element esențial al sănătății publice. Există însă o îngrijorare uh, că propunerea Comisiei ar uh, favoriza uh, metodele tradiționale în detrimentul, agricult- în detrimentul crescătorilor uh, de animale după metode mm, biologice. Așa cum colegii mei vă vor explica în mai multe detalii, preferăm să reducem um, poverile administrative pentru înregistrarea mm, soiurilor uh, și speciilor tradiționale și vrem să ne asigurăm că tendințele care rezultă din evoluția actuală și anume schimbările uh, climatice, necesitatea de a proteja plantele uh, și din perspectiva resurselor genetice, vor permite un acces mai bun la materiale uh, de reproducere de cea mai bună calitate. Un sistem unificat de controle la frontiere, o except, exceptare a um, micro de la plata taxelor, iată, sunt câteva din uh, propunerile noastre cele mai importante. De asemenea, trebuie să învățăm din uh, crizele recente, cum este cea a cărnii de cal și trebuie să introducem aceste învățăminte în propunerile noastre, să revizuim um, penalitățile, sancțiunile. După cum știți, la carnea de cal, statele membre au decis să, să implementeze un program pe bază voluntară în baza legislației actuale. Domnule președinte, stimați deputați, propunerea pe care aveți în față va fi completată de o propunere financiară și amândouă respectă tratatul. Cu toții uh, suntem uh, uh, interesați să discutăm despre nivelul de detaliu la care se va ajunge în aceste propuneri și sunt conștient de îngrijorările dumneavoastră. Permiteți-mi să vă asigur că acest proces va implica o revizuire critică a um, procedurilor care există deja și, repet, nu vom încerca să inventăm uh, ceva ce există deja, să reinventăm regulile. Și suntem la dispoziția dumneavoastră um, pentru a avea un dialog în toate stadiile acestui proces, pentru a vă aduce clarificări și pentru a vă facilita dezbaterile. Mă bucur să văd că președințiile irlandeză și lituaniană uh, sunt, se implică deja în organizarea de discuții cu statele membre la sfârșitul acestui an și sper că propunerile pe care le veți primi din partea noastră vă vor permite să angajați schimburi uh, de opinii fructuoase în procesul dumneavoastră legislativ din următoarele luni. Cu acordul dumneavoastră, domnule președinte, permiteți-mi să dau cuvântul colegilor mei care vor prezenta cele patru propuneri. Și vă propun să începem în ordine. În primul rând, organismele dăunătoare ale plantelor, dăunătoare plantelor, apoi materialul de reproducere a plantelor și apoi sănătatea animalelor și, în fine, propunerea privind controlele oficiale și dau cuvântul colegilor mei. Dziękuję panu, bardzo prosimy. Vă mulțumim mult, cu, cu plăcere. Thank you. So it's the regulation of... Mulțumesc. Regulamentul privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Așa cum s-a subliniat în intervenția dinaintea mea, regulamentul acesta se află într-un punct central în ceea ce privește protejarea culturilor noastre, agriculturii noastre și pădurilor noastre împotriva organismelor care ar putea să ajungă pe teritoriile noastre. Organismele care vin de pe alte continente sunt foarte periculoase pentru că nu există rezistență naturală pentru planele, plantele europene împotriva lor și nici dușman natural care ar putea să le combată. De aceea este neapărat nevoie să avem un regim foarte bun de protecție în ceea ce privește sănătatea plantelor. Regimul care există acum și care se bazează pe directiva 2007-29 Eh, este acum, a fost este cea care introduce noile organisme dăunătoare și explică și faptul că schimbările climatice le permit acestora să supraviețuiască în Europa, crescând vulnerabilitatea sistemelor noastre. Propunerea noastră acum revizuiește fundamental noul um, vechiul regim. Reglementăm acum nu toate organismele, ci doar acelea care presupun un risc inacceptabil și care pot să fie menținute la depărtare de teritoriul Uniunii Europene. Aș dori să vă spun care sunt cele mai importante elemente ale acestui regulament și mă voi concentra pe trei asemenea elemente. Primul dintre ele este abordarea pe care o avem împotriva noilor organisme dăunătoare o abordare proactivă. Această abordare proactivă împotriva organismelor dăunătoare plantelor este divizată pe două părți, în interiorul Uniunii și la granițele Uniunii. Ce se întâmplă în teritoriul Uniunii? Există o categorizare mai clară a acestor organisme dăunătoare plantelor și acestora îi se asociază niște măsuri adecvate și armonizate. Aș spune că există două mari categorii. Una, organismele în carantină, acestea trebuie să fie menținute pe cât posibil în afara teritoriului nostru. E celelalte tipuri de organisme care sunt deja prezente și care au un impact asupra plantelor de cultură. Cele din a doua categorie afectează calitatea plantelor. După aceea ne vom axa pe o categorie specifică care va fi determinată pe baza riscului pe care îl presupun, și anume organisme prioritare, cele care au cel mai mare impact asupra mediului, asupra societății și din cauza acestui impact foarte periculos va fi nevoie de niște cerințe consolidate sondaje anuale, trebuie să existe acestea, trebuie să existe acțiuni din partea statelor membre, Trebuie să fie făcute planuri de contingență de către statele membre pentru fiecare dintre aceste organisme dăunătoare. Aceste cerințe crescute sunt de asemenea cuplate cu posibilitatea de a crește cofinanțarea, să fie compensați operatorii în cazul în care există daune din cauza acestor măsuri care au fost puse în aplicare. Un alt instrument pe care îl vom folosi în cadrul Uniunii Europene, astfel încât să avem o abordare proactivă este următorul. Programele multianuale de sondaj și colectarea de informații. Statele membre vor organiza sondaje căutând prezența oricărui tip de organism de tip carantină în Uniunea Europeană, căutând de asemenea și simptome și vor căuta orice fel de organisme care se încadrează în, în această categorie a carantinei. Astfel se vor putea și colecta date și se vor putea semnala din timp pericolele trecându-se la acțiuni. Tot în Uniunea Europeană va exista un um, sistem electronic pentru notificări între statele membre, astfel încât schimbul de informații să aibă loc foarte repede în cazul în care apare un organism dăunător. Cel de-al doilea strat e cel de la frontierele Uniunii Europene va exista o abordare mult mai precaută în ceea ce privește importurile. Vor exista măsuri în ceea ce privește riscurile pe care le presupun anumite plante care provin din state terțe. O examinare vizuală intensificată face parte din aceste măsuri, apoi o perioadă de carantină e de asemenea o măsură și și interzicerea importării în Uniunea Europeană. Toate acestea vor fi puse în aplicare pe bază temporară, iar pe timp pe această perioadă se va face o evaluare completă a riscului, astfel încât să se poată lua o decizie fie să se reglementeze materialul în cauză pe o bază permanentă sau să ne restrângem la măsurile temporare. Apoi, introducerea în Uniunea Europeană a organismelor dăunătoare prin uh, intermediul bagajelor pasagerilor și așa mai departe, acestea nu se vor mai supune uh, regulamentelor de până acum. S-a găsit că plantele din bagajele pasagerilor presupun un risc foarte mare pentru Uniune și pun în uh, pun sub semnul îndoielii succesul acestui regim. Apoi, ce mai există în regulament? Un cadru îmbunătățit în ceea ce privește comerțul intracomunitar. Există un pașaport pentru plante simplificat. Acesta este documentul oficial pentru transportarea plantelor pe teritoriul Uniunii Europene. Prin acest pașaport simplificat și armonizat pentru plante, noi oferim garanții că Plantele și produsele din plante sunt foarte bine examinate și sunt uh, neafectate de organisme dăunătoare plantelor în carantină sau organisme care afectează calitatea plantelor. Se completează și acest pașaport și este verificat de autoritățile competente. Trebuie să menționăm, de asemenea, în ceea ce privește reducerea poverii administrative, că atunci când anumite plante sau produse din plante au și un nivel de certificare, conform um, prevederilor care există pe piață um, în ceea ce privește materialul de reproducere a plantelor, pentru a se certifica o anumită calitate, cele două documente, pașaportul plantelor și eticheta de certificare, pot să fie combinate. E de asemenea posibil ca um, operatorii autorizați să emită pașapoarte pentru plante sub supravegherea autorităților competente. Al treilea element al regulamentului este următorul. Un sistem îmbunătățit pentru certificarea exporturilor. Se introduce un certificat pre-export. Acest certificat pre-export este emis de statele membre unde plantele, produsele din plante sau alte părți ale plantei sunt procesate și acest document conține toate informațiile de care e nevoie astfel încât statul membru să poată să emită cât de repede un certificat pentru export. Cred că aceste trei elemente rezumă elementele noi ale acestui regulament și arată și cum acesta contribuie la o protecție mai bună, menținând în același timp un comerț deschis. Regulamentul privind sănătatea plantelor nu conține dispoziții în ceea ce privește cofinanțarea, așa cum am spus și înainte. Cu toate acestea, există un articol în ultimele dispoziții care modifică regulamentul financiar și permite cofinanțarea măsurilor pentru organismele dăunătoare plantelor care afectează calitatea, care e o categorie nouă. Apoi, aceasta vine să înlocuiască directivele care existau deja în acest domeniu și cea în ceea ce privește organismele dăunătoare cartofului. Trebuie să fie pusă în aplicare la trei ani după intrarea în vigoare. Și apoi mai există și niște acte legislative secundare care trebuie să fie adoptate astfel încât să ne asigurăm de funcționarea ca atare a lucrurilor. Mulțumesc! Dziękuję pani, bardzo proszę o zabranie głosu. Mulțumim, spune domnul președinte. Următorul reprezentant al comisiei are cuvântul. Domnul Manercopi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Manarcopi este și el prezent aici, dar uh, pe această temă o să fac eu uh, prezentarea. Eu sunt Ianis Karamicios și lucrez pentru DG Sanco. Eu mă voi referi la propunerea privind um, materialul de reproducere a plantelor, o propunere care codifică și înlocuiește cele 12 um, uh, directive existente pe această temă. Este un sector important. Materialul de reproducere a plantelor este esențial pentru agricultură, dar și pentru întregul lanț alimentar. Materialul de reproducere a plantelor înseamnă orice plante care Uh, sunt folosite pentru reproducerea altor plante. Ca urmare, propunerea noastră acoperă tot sectorul, de la uh, semințe până la plante mm, uh, complet uh, crescute, dar care au obiectivul de a, reproduce alt, de a se reproduce în alte plante. Avem diferitele soiuri uh, agricole, de plante agricole, acoperim plantele furajere, cerealele, um, cartofii de sămânță, plantele olaginoase, vița de vie, plantele ornamentale, etc. Așadar, acoperim uh, toate soiurile de plante agricole, dar și toate celelalte tipuri de materiale de reproducere a plantelor, cu, excepția, cu um, condiția să se um, respecte niște cerințe. Această propunere introduce câteva noutăți importante comparativ cu regimul existent. Una din aceste noutăți este că aduce mai multă flexibilitate și mai multă responsabilitate pentru operatorii profesioniști. În același timp, introduce mai multă flexibilitate și mai puține cerințe stricte pentru materiale care servesc biodiversitatea și conservarea uh, resurselor genetice și mă gândesc mai ales la uh, materialele conservate, materialele genetice conservate și acele materiale de nișă. De asemenea, aduce o perspectivă mai, axat, mai axată mai mult pe mediu, armonizează procedurile administrative uh, pentru a asigura uh, un uh, context echitabil pentru toată lumea și în, prin intermediul regulamentului uh, privind controlele oficiale asigură de asemenea recuperarea costurilor, tocmai prin asigurarea acestui context echitabil pentru uh, toate părțile interesate. Când veți analiza această propunere și când veți fi în situația de a lucra pe această propunere, trebuie să țineți seama de câteva aspecte. Propunerea transferă responsabilitatea către uh, operatori uh, atunci când este vorba despre certificarea materialului pe care ei îl produc sau îl pun pe piață. Deci de acum înainte toți operatorii pot fi autorizați să certifice ei înșiși materialul de reproducere dacă respectă anumite cerințe și dacă nu se simt suficient de competenți în acest domeniu sau nu dispun de resursele necesare, vor avea posibilitatea să ceară autorităților competente să preia această certificare. În orice caz, această certificare va avea loc sub supravegherea oficială a autorității competente. Operatorii vor avea, ocazia, vor avea posibilitatea de a pune pe piață material certificat, deci material care respectă cerințele cele mai înalte, sau pot să pună pe piață uh, materiale standard, în orice caz, pentru a respecta practicile curente, unele specii care sunt importante, mai ales pentru securitatea alimentară, vor fi supuse unei certificări obligatorii, care uh, în prezent uh, se aplică majorității soiurilor de plante agricole. Propunerea face de asemenea, are de asemenea dispoziții privind etichetarea, um, ambalarea, trasabilitatea materialului de reproducere a plantelor și mai ales a acelor specii așa numite listate, deci speciile cele mai importante pe care le-am menționat mai devreme. În ceea ce privește speciile care nu sunt listate încă și uh, acesta este cazul plantelor ornamentale, cazul materialului reproductiv utilizat pentru plantele ornamentale, vom introduce niște cerințe de bază, ca de exemplu cerințele de etichetare sau uh, o menționare a denumirii soiului respectiv. Aceste cerințe sunt importante pentru a, a permite consumatorului să, ia o, să facă o alegere avizată și de asemenea sunt necesare pentru a asigura o încredere a pieței a, cu privire la materialul pus la dispoziție. În ceea ce privește înregistrarea cat, a, soiurilor de plante, pentru o mai bună informare a consumatorilor și pentru ca aceștia să aibă încredere, uh, materialele care fac parte din așa numitele specii listate, speciile importante, pot fi um, comercializate numai dacă fac parte din catalogul de soiuri de plante agricole. Este foarte, deci dacă au fost înregistrate. Deci e foarte important uh, să se știe ce uh, varietăți, ce um, soiuri sunt uh, alese acestea vor fi supuse unui test uh, de uh, identificare, de uniformitate și de stabilitate. În plus, acestea vor fi supuse și unui test de uh, evaluare a capacității de cultivare și de utilizare. Altele vor fi uh, supuse unui test de sustenabilitate, unde valoarea pentru cultivare și pentru utilizare va fi uh, uh, evaluată din punctul de vedere al durabilității um, în termen de mediu. Aceste criterii vor fi uh, aplicate acelor specii care sunt cele mai importante pentru um, sector și e vorba mai ales de solurile de plante agricole. Uh, Așadar, soiurile pot fi înregistrate întâi la nivel național, deci într-un uh, catalog, într-un registru național și apoi pot fi uh, comercializate la nivel european. Însă propunerea de față introduce și o a doua opțiune. Crescătorii au și posibilitatea de a-și înregistra soiurile direct la nivel european, adică într-un catalog european dacă uh, au interese care vizează piața europeană. Așa cum am spus mai devreme, această propunere introduce câteva noutăți în ceea ce privește protecția biodiversității, conservarea resurselor genetice, dar și promovarea micilor întreprinderi. Producția pentru uh, uz privat uh, va fi exclusă din toate aceste reguli. Ca urmare, cei care dețin grădini private pot să uh, producă orice fel de material reproductiv doresc ei. De asemenea, schimburile în mod privat între diferiții cultivatori vor fi și ele excluse. De asemenea, uh, vor fi niște cerințe mult mai uh, puțin stricte pentru soiurile tradiționale. De asemenea, și taxele aici vor fi reduse și micile întreprinderi, deci cei, cele care au un, uh, un profit uh, mai uh, mic, nu vor plăti niciun fel de taxe. Apoi, materialele care vor fi um, comercializate pe acele piețe de nișă de către micro-întreprinderi nu vor fi supuse înregistrării obligatorii a soiurilor tradiționale. Apoi, prin intermediul actelor delegate, vom adopta reguli privind uh, comercializarea acelor uh, așa numite specii eterogene, deci care nu sunt specii tradiționale. Uh, sunt cele care aparțin anumitor teritorii și anumitor populații. Și apoi vom avea și câteva dispoziții privind producția bio atunci când stabilim cerințele tehnice pentru soiuri și aplicarea um, dispozițiilor de mediu. Și ultima parte a legislației se referă la materialul uh, forestier de reproducere. Credem că și acesta trebuie inclus, pentru că prin definiție este un material de reproducere a plantelor și trebuie să facă parte din legislație. Am dorit ca acest material să fie supus regulilor orizontale uh, privind controlele oficiale și directiva existentă privind materialul forestier de reproducere trebuie oricum să fie uh, modificată mai devreme sau mai târziu pentru a mm, fi conformă cu tratatul de la Lisabona. Și atunci de ce să nu facem asta direct acum prin această propunere pentru a mai scădea din povara administrativă? Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Acum va avea cuvântul următorul reprezentant al Comisiei Europene, în ordinea pe care ați stabilit-o dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi despre propunerea Comisiei în ceea ce privește sănătatea animală. Aceasta va simplifica substanțial legislația existentă în domeniu, astfel încât să existe un singur cadru legal pentru protejarea de bolile de care suferă animalele. Principalul obiectiv al propunerii comisiei este să prevină, să controleze și să eradicheze bolile care sunt transmisibile la animale sau de la animale la oameni. Propunerea stabilește principiile în ceea ce privește prevenirea și controlul bolilor pentru transportarea sigură a animalelor și comerțul cu produse animale în Uniunea Europeană, pentru intrarea și importul în Uniunea Europeană de animale și produse animale. Aceste cereri sunt acum fragmentate în aproximativ 40 de acte legislative ale Consiliului sau ale Consiliului și Parlamentului. Aceste acte legislative vor fi acum înlocuite de un nou regulament. Acesta va trebui să fie uh, ajustat uh, tratatului de la Lisabona prin intermediul actelor delegate și actelor de punere în aplicare în ceea ce privește uh, diferitele măsuri. Noua propunere își propune să simplifice substanțial cadrul juridic existent acum. Propunerea se bazează pe experiența de pe urma legislației existente în ceea ce privește sănătatea animalelor și reprezintă principalul instrument de punere în aplicare a strategiei privind animalele adoptată de Comisie în anul 2007 cu motoul Prevenirea e mai bună decât vindecarea. Noua legislație va acoperi nu doar animalele pentru producerea alimentelor, ci și animalele de companie și animalele sălbatice. Cu toate acestea, nu va acoperi sănătate, bunăstarea animalelor și produsele veterinare care sunt acoperite de alte acte legislative. Cel mai important element nou care va fi introdus prin această propunere a Comisiei are de a face cu o categorizare și prioritizare a bolilor. De fapt, criteriile pe care se decide dacă o anumită boală este importantă la nivelul Uniunii Europene va fi făcută mult mai clară și mai transparentă și se va baza mult mai mult pe riscuri. Noul cadru juridic va oferi un temei juridic îmbunătățit în ceea ce privește noi boli emergente. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat deja în ultimii ani în Uniunea Europeană. Se vor introduce și prevederi legate de biosecuritate și o supraveghere mai bună în ceea ce privește prevenirea bolilor. O va fi de asemenea încurajată o abordare completă de vaccinare și va introduce uh, o bancă de vaccinuri în Uniunea Europeană. Apoi mai există și standardele internaționale care sunt uh, prezentate de Organizația Mondială a Sănătății și acestea sunt cele conținute în noul regulament. Apoi mai există prevederi în legătură cu exporturile de animale și produse animale din Uniunea Europeană spre exterior și sperăm că exporturile Uniunii Europene vor fi sprijinite. În linii mari, acest document va introduce câteva elemente pentru o flexibilitate adițională, astfel încât statele membre să se poată adapta la circumstanțele locale, prevenirea bolilor și control însă, bineînțeles, de fiecare dată trebuie să se asigure funcționarea ca atare a pieței unice în ceea ce privește animalele și produsele pe bază animală. Această nouă propunere nu va face o revoluție, însă trebuie văzută ca o evoluție a unui sistem deja bine stabilit în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Și acum îi dau cuvântul următorului reprezentant al Comisiei Europene. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi uh, prezenta a patra propunere din pachet, uh, și anume cea referitoare la controlele oficiale. Controlele oficiale sunt activitățile pe care statele membre și mai precis autoritățile competente implementează și planifică pentru a verifica conformitatea față de regulile uh, lanțului agroalimentar și în uh, uh, titlul regulamentului am spus aceste lucruri în conformitate cu legislația actuală și în noua legislație vom include toate activitățile legate de analize, de teste, etc. Regulile existente în prezent sunt uh, explicate mai ales în uh, regulamentul 88 din 2004, care se aplică mai ales la verificarea conformității cu uh, regulile privind sănătatea alimentelor, sănăta, sănătatea plantelor, îmi scris, sănătatea, bunăstarea animală, precum și alimentele și furajele. Toate aceste garanții și toate aceste cerințe uh, pe care trebuie să le respecte autoritățile competente pentru a-și garanta imparțialitatea, corectitudinea, controlul etc. și acestea sunt prezente în uh, regulament. De asemenea, uh, se vorbește și despre transparența activităților autorităților competente, despre controlele la frontieră, inspecții și mai ales uh, despre finanțarea controlelor oficiale. Permiteți-mi să subliniez care sunt principalele schimbări uh, propuse de noi. Prima mare schimbare este extinderea domeniului de aplicare. După cum am spus, uh, în prezent există un număr limitat de domenii care sunt acoperite de regulamentul 88 din 2004 și anume sănătatea plantelor, materialul de reproducere a ă, plantelor nu sunt acoperite, ceea ce înseamnă că autoritățile competente nu aplică regulamentul 88 atunci când verifică conformitatea cu regulile privind sănătatea plantelor și privind materialul de reproducere. Deci asta este prima schimbare. Noul regulament privind controlele oficiale va acoperi toate uh, aspectele care sunt incluse în achiul um, sectorului agroalimentar. Deci se include sănătatea plantelor, se include materialul reproductiv și alte aspecte care erau tratate de niște acte separate vor fi și ele aduse în uh, domeniul de aplicare al prezentului regulament. Este vorba despre reguli uh, privind pesticidele și produsele de protecție a plantelor, precum și utilizarea medicamentelor veterinare. Deci toate vor fi aduse în cadrul acelui regulament, abrogându-se alte acte legislative. Și ce rămâne, și anume principiul acestui regulament, și anume că autoritățile competente trebuie să-și organizeze activitățile de inspecție și control pe baza riscurilor, luând în considerare uh, istoricul conformității operatorilor, uh, riscurile obiective, riscurile din diferitele zone, dosarele existente. Deci toate acestea rămân. Și ce este nou? Ce s-a adăugat nou? În plus, față de acest gen de controle care trebuie să fie incluse și planificate în cadrul planului multianual de control al autorităților competente, statele membre trebuie să includă în aceste planuri și controle antifraudă, deci pentru a-și completa verificările de rutină care vin să controleze conformitatea cu regulile sectorului agroalimentar, ei trebuie să identifice în mod specific și acele încălcări uh, intenționate, și anume frauda. Deci toate controlele vor continua să fie neanunțate, așa cum sunt și în prezent. Sigur, inclusiv aceste controle care își propun să depisteze fraudele. Și cum am reunit toate regulile sectoriale privind controlele, sigur că eliminăm alte acte care reglementează în prezent activitățile autorităților competente. De asemenea, furnizăm mai multe dispoziții care să permită adoptarea de acte delegate pentru a ne asigura că principiile și regulile de bază care sunt prevăzute în noul regulament privind controlele oficiale pot fi uh, adaptate la nevoile specifice ale diferitelor sectoare. Deci, noua propunere oferă posibilitatea adoptării unor cerințe specifice de control, de exemplu, pentru inspecția cărnii sau pentru controlul ă, organismelor modificate genetic sau pentru controlul în domeniul bunăstării animalelor. Principiile de bază, așadar, trebuie să fie adaptate la diferitele sectoare. O astfel de posibilitate foarte importantă constă în adoptarea de noi cerințe de control în cazul unor riscuri uh, uh, cu caracter urgent care apar în urma unor noi modele de consum sau unor noi modele de producție. Deci pentru aceste situații este posibil să se implementeze acest gen de control excepționale prin acte delegate. Un alt capitol al regulamentului actual, așa cum este el acum și care va fi îmbunătățit pe viitor, este capitolul privind uh, cooperarea administrativă și asistența administrativă. Una din dificultățile implementării regulilor uh, din lanțul agroalimentar în Uniunea Europeană vine din faptul că autoritățile competente nu utilizează competențele și prerogativele pe care le au la dispoziție de colaborare cu omologii de dincolo de frontiere. Propunerea noastră își propune să întărească asistența administrativă în toate cazurile în care este nevoie de o punere în aplicare la nivel transfrontalier. Și pentru toate tipurile de încălcări ale regulilor, inclusiv pentru um, uh, fraude. Se vor include termene foarte stricte, obligația de a furniza un răspuns, precum și modalități și instrumente prin care Comisia coordonează at- această asistență administrativă transfrontalieră. Instrumentele care se află la dispoziția sistemului de control, adică la dispoziția autorităților competente și la dispoziția comisiei, vor beneficia de asemenea de un, uh, de posibilități informatice. Deci tot, toți acești actori vor putea beneficia de uh, instrumentele de IT, de, de sistemele in, de informație, cum ar fi, de exemplu, uh, sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje și alte sisteme IT, prin intermediul cărora uh, colaborează statele membre cu Comisia Europeană. Toate vor fi integrate și orice suprapunere va fi astfel eliminată. În ceea ce privește instrumentele de implementare, uh, de, de, de, de punere în aplicare. Deci vor fi noi sancțiuni în caz de mm, fraudă. Prevederile standard privind caracterul de disuadare a acestor uh, sancțiuni va fi întărit, iar încălcările intenționate vor beneficia de sancțiuni financiare care sunt corelate uh, Uh, cu, uh, uh, cu, cu mărimea fraudei. Deci, iată un caracter disuasiv, descurajant al sancțiunilor. De asemenea, vor fi integrate toate controalele la frontieră într-un uh, singur sistem, cu mecanisme și documente și puncte de intrare comune ceea ce înseamnă că diferitele regimuri de control la frontieră care există pentru controlele veterinare la frontieră, pentru controlul asupra plantelor și um, furajelor, toate vor fi reunite într-un singur sistem pentru a permite operatorilor să lucreze cu o, un singur mecanism de control, cu o singură interfață. Și acum, capitolul care a atras cea mai mare atenție până în prezent, finanțarea controlelor oficiale și aici avem niște modificări. Situația din prezent este următoarea. Anumite segmente din uh, segmentul agroalimentar plătesc pentru uh, controlele la care sunt supuse de către autoritățile competente. Deci un abator plătește pentru controlul continuu efectuat de autoritățile veterinare. Uh, în timpul funcționării sale. Dar nu este cazul pentru toți uh, operatorii din sectorul agroalimentar, e cazul pentru uh, carne, pentru uh, pește și pentru importurile de carne și pește, însă nu pentru toți operatorii și ca urmare introducem obligația ca statele membre să financeze în mod adecvat activitățile de control, deci să pună la dispoziție autorităților competente fondurile necesare uh, și de asemenea se prevăd niște taxe obligatorii care vor fi aplicate tuturor operatorilor care sunt supuși controlelor oficiale în sectorul agroalimentar. Deci toate sectoarele vor fi um, acoperite, se vor elimina discriminările între an anumite sectoare care plăteau și cele care nu cu o excepție, micro-întreprinderile, microcompaniile nu vor fi obligate să plătească, nu, nu vor plăti. Sigur că și ele vor fi supuse controalelor, dar nu vor plăti pentru acestea. Asta nu înseamnă că toată povara administrativă, ă, toată povara financiară va fi ă, ă, purtată, va fi suferită de ceilalți operatori. Aceste taxe obligatorii spuneam că vor acoperi întregul lanț și se va cere sau se va aplica o recuperare completă a costurilor. Deci taxele vor fi colectate în așa fel încât să acopere costurile implicate, cost, costurile suportate pentru aceste controle oficiale. Deci operatorii vor plăti, însă vor avea și de câștigat din aceste schimbări propuse pentru că propunerea întărește și îmbunătățește transparența sistemului. Deci, operatorii din sectorul agroalimentar vor fi consultați asupra metodei care va fi uh, decisă pentru aplicarea taxelor. Deci sunt mai multe posibilități în uh, propunerea noastră uh, și de asemenea vor avea acces la informații privind modul în care se decid aceste taxe și cum se împart costurile între sectoare, între diferitele segmente ale lanțului agroalimentar și vor avea și dreptul să aibă acces la informațiile care privesc mecanismele pe care autoritățile competente trebuie să le implementeze pentru a se asigura că banii colectați prin aceste taxe sunt uh, utilizați în mod eficient și cheltuiți în mod corect. Iată, criterii de cerințe de transparență care sunt foarte importante și permit operatorilor să aibă o viziune asupra modului în care sunt colectați banii și cum sunt uh, ei cheltuiți pe uh, activități de control. Cu privire la transparență în general, nu numai în legătură cu metodele de finanțare a controalelor, dar în general pentru a permite accesul cetățenilor și consumatorilor la acest sector și pentru ca ei să înțeleagă mai bine modul în care autoritățile competente își îndeplinesc obligativitatea de monitorizare și de control al sectorului agroalimentar, ei bine, în acest sens, propunerea cere autorităților competente să publice în mod regulat informații privind controlele oficiale, privind constatările, privind neconformi, neconformitățile identificate, privind măsurile de remediere și uh, sancțiunile aplicate. Iată um, o publicare proactivă de către autoritățile competente. În plus, autoritățile competente vor putea disemina informațiile uh, privind rezultatele controlelor oficiale uh, asupra operatorilor uh, individuali și vor face asta cu mai multă ușurință, bazându-se și pe um, scheme de evaluare, de scoruri, care vor permite cetățenilor și consumatorilor să aibă acces la rezultatele controalelor și să vadă cum un distribuitor sau un restaurant a fost evaluat prin aceste controale. Deci ce rezultat a obținut uh, în urma controlului oficial și astfel decizia de consum va fi luată într-un mod mai avizat. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękuję jeszcze. Mulțumesc. Bun, și acum un rezumat. Doar puțin, domnule președinte, pentru a încheia. Vedeți că aceste patru propuneri constituie un pachet uriaș care va revizui în totalitate legislația care există în domeniul agricol și al alimentelor în Europa. Vor fi înlocuite cele 80 de acte legislative care există, iar legislația va fi combinată în acest noi patru acte legislative. Cum am spus și în introducerea mea, toate acestea nu vor funcționa dacă nu există sprijin financiar din partea, din partea Uniunii Europene. A cincea propunere pe care am menționat-o în discursul meu, dar care a fost întârziată, va fi probabil adoptată de comisie la sfârșitul săptămânii viitoare. Această ultimă propunere, care va veni săptămâna viitoare, va completa întregul, pachet, astfel încât și dumneavoastră veți putea decide unde mergem mai departe în acest domeniu, de la semințe, la plante, animale, până la ceea ce ajunge în farforiile noastre. Permiteți-mi să spun că la data de 13 iunie Comisia Europeană organizează o conferință la care cu toții sunteți bineveniți. Îi includem, bineînțeles, pe membrii Parlamentului. Vă, voi explica, vă vom explica acolo în mai mare detaliu aceste cinci acte legislative. Mulțumesc! Mulțumim! Acesta a fost un rezumat al uh, prezentărilor făcute astăzi, niște uh, prezentări care au fost pline de detalii. Vă mulțumim! Le mulțumim reprezentanțelor comisiei. Îmi pare rău că nu am putut să vă spun pe nume pentru că nu am avut o listă cu numele dumneavoastră. Trecem acum la schimbul de opinii. Șapte europarlamentari s-au anunțat. Prima este doamna Iegele. Vă rog să vorbiți cât de puțin, circa trei minute ar fi foarte bine. Când vi se termină timpul, vă voi semnala acest fapt într-un mod discret. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toate acestea, mie nu mi se pare foarte corect că noi avem acum atât de puțin timp să discutăm. Așa cum ați spus, am avut niște prezentări foarte lungi și pline de detalii. Și eu cred că trebuie să discutăm foarte clar despre grădina de legume. Eu îmi voi face însă referire direct la sănătatea animalelor și animale și vreau să îmi cer scuze că fic, exact după aceea mă voi ridica și voi pleca pentru că nu mă așteptam ca totul să dureze atât de mult. Dacă e să spun ceva despre cele auzite până acum, în primul rând vreau să spun mulțumesc. Vreau să spun că am așteptat foarte mult aceste acte legislative. Și mai vreau să spun și un al treilea lucru și foarte clar. Încă de la prima propoziție până la ultima s-a discutat despre o reformă. Vă spun tuturor, cetățenii de acasă s-au săturat să tot aud acest cuvânt, reformă. Își doresc îmbunătățire, își doresc simplificare. Și acest lucru s-a subliniat și că lucrurile vor sta așa. Însă când arunc o privire de ansamblu, totuși îmi lipsesc încă simplificarea și îmbunătățirea. Am auzit foarte puține despre acestea până acum în linii mari, vreau să subliniez din nou, e important să existe o aducere la un numitor comun al lucrurilor. În ceea ce privește sănătatea și uh, protecția animalelor, avem niște propuneri vechi care în sfârșit acum urmează să fie actualizate. Da, e important. Uh, E importantă protejarea împotriva bolilor în rândul animalelor, răspândirea bolilor de la animal la animal, de la animal la om. Cum acționăm în asemenea cazuri în Europa? De mai multe ori s-a discutat despre importurile de animale și produse animale. Îmi lipsește partea de export aici. Uh, pentru că intervine și transportul. S-a vorbit puțin despre el, însă cu o foarte mare atenție, deși ar fi un punct central. S-a spus că aceste propuneri trebuie să țină cont de întregile caracteristici ale Uniunii Europene, să nu fie, scăzu, să nu fie pierdute din vedere regiunile. Da, noi ne dorim toți o producție axată pe regionalitate. Ne dorim să existe în continuare ramuri regionale pentru produsele noastre și nu doar niște standarde egale în Europa pentru că vorbim de standarde egale, tot felul de condiții, da, acestea sunt posibile pe o piață internă. M-ar interesa foarte mult cum arată acest cel mai bun cadru legislativ și cum se formulează toate acestea cu niște controle mai bune. La toate rapoartele ne aflăm undeva la mijloc între agricultură și societate și ni s-a spus că da, și consumatorii fac parte din tot acest angrenaj. Trebuie ca toate aceste puncte să fie privite din toate perspectivele nu trebuie să ținem cont doar de agricultură, ci de întregul lanț. Și în trecut au existat aceste probleme și mă refer aici la carnea de cal. Aceasta nu are de face nu are nimic de a face cu agricultura, cu producție la bază, ci are de a face cu linii, linii de transplantare și așa mai departe. Trasabilitatea e foarte importantă în asemenea cazuri și cred că va câștiga în continuare importanță. Trebuie să-i vedem pe uh, agricultori ca fiind aproape de noi, la fel și pe cei uh, în domeniul prelucrării și, și pe consumatori și nu doar să vorbim despre noi reforme, ci și să îmbunătățim ceea ce deja avem. Mulțumesc! Vă mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și intervenenții din partea Comisiei pentru prezentările făcute. Este adevărat că acest punct de pe ordinea de zi, cele trei, de fapt, sunt fundamentale și trebuie să fac obiectul unei discuții ulterioare, pentru că, repet, sunt fundamentale. Așa cum a spus-o și reprezentantul Comisiei, vor fi rezumate peste 40 de acte în doar 4 și doar pentru ceea ce privește conservarea și punerea la dispoziție pe piața materialelor de reproducere pentru plante, mi se pare a fi un regulament care va înlocui 12 directive, cea mai veche datând din uh, 66. Iar acest lucru este important, este fundamental, pentru că ne aflăm într-un moment în care putem să constatăm orice. Însă, biodiversitatea, indiferent care sunt aspectele ei, uh, a dispărut în ultimii 50 de ani. E un aspect pe care nu-l putem ignora. De asemenea, în paralel putem spune că 10 mari întreprinderi care se ocupă de uh, semințe la nivel mondial dețin 3 sferturi din cantitatea de semințe utilizate actualmente, de unde și importanța de a face această constatare că trebuie să schimbăm puțin lucrurile, că trebuie să protejăm soiurile mai mult ca oricând, uh, și, în același timp, să nu impunem prea multe constrângeri. Care este preocuparea mea? De ce mi este teamă? Există anumite flexibilizări, reprezentantul Comisiei ne-a spus acest lucru, în ceea ce privește înregistrarea, de exemplu. Am pus și în uh, iulie anul trecut o întrebare, am primit și răspunsul legat de uh, procedura ușurată cu privire la semințe, la soiuri diferite, la grădina de legume. Nu sunt membru al vreunei asociații, dar sunt purtător de cuvânt al asociației Cocopeli, care a fost condamnată în Franța de Curtea de Apel de la Nancy ca urmare a unui aviz cerut de această curte la Curtea Europeană legat de imposibilitatea de a comercializa și de a schimba semințe care nu apar în catalogul oficial. E adevărat că e o procedură simplificată astăzi, dar această procedură pare în continuare greoaie, pentru că nu există decât 154 uh, de soiuri care au făcut, 580 uh, de soiuri care au făcut obiectul uh, acestui um, registru la nivel european. Trebuie să eliberăm lucrurile astfel încât să deschidem, astfel încât chiar și cei care fac uh, grădinării din pasiune să poată să se regăsească în acest regulament. Uh, ei nu trebuie să depindă de marile companii, ci să uh, poată liber să, să lucreze. Nu ei amenință sănătatea cetățenilor. Uh, Iată de ce cred că trebuie să permitem acest lucru și prin noul regulament. Al doilea aspect al intervenției mele mă adresez DG Agri, întrucât săptămâna trecută la Strasbourg am votat un monstru. Am votat o rezoluție care deschide calea negocierilor cu Statele Unite mare zonă de liber schimb între Europa și Statele Unite. De deci ce un monstru? Nu pentru că nu trebuie să negociem cu celălalt mare actor mondial în domeniul agriculturii, dar trebuie să, uh, fim, să avem și protecție și nu uh, DG, uh, nu știu care, ne va, face, ne va, ne va ajuta. Pentru că dacă ne îndreptăm spre o negociere, am vorbit, e adevărat, de excepții culturale, dar uh, nu am vorbit suficient de protecțiile pe care le avem prin intermediul uh, uh, directivelor în legătură cu pesticidele, proiectul RICI, de exemplu, legat de moleculele uh, toxice uh, periculoase. Uh, dacă vorbim despre recunoașterea mutuală, de exemplu, și aceasta este o problemă, pentru că va trebui să ne opunem în cadrul comisiei și al colegiului. Poate că nu o să-mi răspundeți astăzi, poate comisarul sau viitorul comisar al, al uh, agriculturii va da răspunsul. Dar este important. Este important să avem un răspuns și uh, mă fac eco al uh, intervenției dumneavoastră, doamnă. Uh, dacă a posteriori negociem în cadrul uh, negocierii mutuale, nu mai rezolvăm nimic. Europa, v-am spus, am votat un monstru pentru că suntem naivi. Americanii își apără businessul, ei sunt pragmatici. Noi deschidem ușile. Mai mult astăzi decât uh, în uh, trecut. Trebuie să ne impunem reguli și să vedem că acestea nu vor fi trădate o recunoaștere mutuală va fi dăunătoare pentru sectorul agricol european. Mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję, bardzo proszę o zabranie głosu. Vă mulțumim. Îi dăm cuvântul acum doamnei Paulsen și apoi domnul Hoisling. Ordförande och tack till kommissionens tjänstemän för en bra begynnelse på den här långa och mycket komplicerade processen pentru această, mulțumesc pentru această prezentare a procesului foarte complex uh, prin care urmează să trecem. Eu am fost um, raportor acum vreo 10 ani uh, pe acest regulament control și pot să vă spun că am uh, urmat acest regulament, am urmărit acest regulament pe teren timp de 10 ani. Există de aceea două lucruri pe care le-aș cere raportorului Parlamentului. Mai întâi, analiza riscurilor. În realitate, această analiză funcționează foarte prost. Oare de ce? Pur și simplu pentru că majoritatea responsabililor, responsabililor din domeniul controlului preferă să introducă totul în categoria periculos sau foarte periculos. Uh, și această abordare conduce la birocrație, mai ales pentru micile întreprinderi. Al doilea aspect este legat de faptul că sistemul de taxe care trebuie plătite este extrem de complex pentru aceste mici întreprinderi. Și acesta este unul dintre motivele pentru care, practic, nu mai există mici abatoare la nivel european de unde și transportul animalelor vii, care durează mult mai mult timp. Prin urmare, trebuie să încercăm cu adevărat să adaptăm și să adoptăm o atitudine coerentă. Mulțumesc de asemenea raportorului pentru prezentarea legată de sănătatea animalelor. Este de asemenea un subiect pe care îl cunosc bine. Poate că nu neamărat, neapărat în ceea ce privește aspectele tehnice, dar liberul schimb, acordurile de liber schimb cu Statele Unite, piața internă și așa mai departe, le cunosc. Sunt uh, liberală și sunt convinsă că libertatea schimburilor este un aspect important, însă nu vreau un liber schimb și pentru boli, bineînțeles. Și atunci, cum vom găsi punctul de echilibru? Unde se află acesta? Pe de o parte, trebuie să ne protejăm împotriva eventualelor pericole, dar pe de altă parte avem și libertatea schimburilor. Cunosc foarte bine legăturile dintre sănătatea animalelor și cea a ființelor umane și sunt foarte preocupată de rezistența la antibiotice. Și aceasta este o conexiune pe care trebuie să o stabilim. Ceea ce vă cer, odată ce vom intra în detalii, este să țineți cont de faptul că în lanțul alimentar există înlănțuiri logice, există legături. Prin urmare, nu trebuie să ne pierdem în amănunte și să avem o viziune generală de ansamblu. Mulțumesc! pana Vă mulțumim. Are cuvântul domnul Martin Häusling. Da, domnule președinte, într-adevăr este greu după acest monolog lung al comisiei, în trei minute, să spunem multe lucruri importante despre aceste rapoarte foarte importante. Toate au fost rezumate, eu nu cred că a fost bine, am fi putut, ar fi trebuit să auzim fiecare raport într-o uh, Uh, discuție separată, însă acum trebuie să ne restrângem și eu mă voi restrânge acum la materialul genetic. Cred că e unul dintre rapoartele cele mai importante care urmează să fie prezentate și cred că este cel mai criticat. Da, comisia s-a pus în mișcare, e adevărat, dar trebuie să explicăm de ce acum există diferite uh, limitări pentru 10 muncitori și așa mai departe, restul rămâne chestiune de nișă. Însă cum s-a ajuns la aceste limitări? Există, de exemplu, pentru această limită de 2 milioane. De unde vin toate aceste reglementări? Apoi, o nișă. Cât de extinsă poate să fie aceasta? Mișcarea în ea, încotro, doar doar la nivel regional pot fi comercializate astfel de produse sau cum? Uh, regional sau pe piața globală. Este foarte greu de înțeles pentru că Comisia se folosește de diferite trucuri și spune la sfârșit se va discuta pe odată cu actele delegate. Da, sună foarte bine, dar nu ne este foarte clar încotro se îndreaptă Comisia. Și mai este un punct, punctul central de critică. Cum reacționează Comisia la faptul că în ultimul an am înregistrat un regres uriaș în ceea ce privește crescătorii de animale și uh, sortimentele mm, aflate pe piață. Lipsește aici o strategie, ar trebui să, ca lucrurile să fie exact invers. Ar trebui să încercăm să nu să centralizăm totul și totul să fie reglementat la nivel central, pentru că pierdem din vedere diversitatea și aceasta e mai importantă. Unde e strategia care să uh, reușească să împiedice firmele cele mai mari să se impună pe piață și să le rămână și celorlalți libertatea de alegere. Nu vorbesc doar despre economia bio acum, ecologică. Vorbesc de multe soiuri regionale care nici măcar nu vor mai ajunge în băncile cu material genetic pentru plante. Pentru că există anumite soiuri care ar trebui să fie în continuare crescute, nu să fie acum total eliminate. Așa ceva nu se poate întâmpla. Pentru că vorbim despre resurse genetice care trebuie să continue să existe și în practică. Așa că degeaba ni se te vorbește despre aceste bănci, pentru că nu asta își doresc crescătorii ca anumite uh, specii să ajungă pur și simplu într-o bancă. Întrebarea care mă pune în mișcare e următoarea. Cum putem să împiedicăm acest fapt, mai ales când vorbim că există tot mai multe soiuri hibride? Există tot mai multe astfel de semințe hibride. Acesta aceasta este starea în care se află lucrurile și îmi lipsește total răspunsul la această evoluție în documentul Comisiei. Da, rezumăm totul, foarte multe regulamente sunt acum cuprinse în mai puține regulamente, dar, totuși, cu această centralizare nu ne scapă din vedere diversitatea. Aceasta este critica pe care am vrut să o exprim și pe care o exprimă și alții. Și ați văzut ce sensibilitate există la public atunci când vorbim despre aceste regulamente ale Uniunii Europene. Nu am nimic împotriva armonizării legislației europene. Însă am ceva împotrivă când vorbim de centralizare care duce la pierderea diversității regionale. Mulțumesc! Mulțumim! Din partea mea următoarele. Ne aflăm acum la abia la începutul procedurii, așa că avem foarte multe posibilități de a ne expune ideile asupra acestei teme. Acum are cuvântul doamna Reimers și apoi domnul Silvestris. Mulțumesc! Voi încerca să vorbesc cât de puțin. În ceea ce privește bolile plantelor, până organismele dăunătoare plantelor, când acestea apar, până acum firmele erau cele care trebuiau să fie, polo, uh, să fie pedepsite în cazul în care prin intermediul lor ajungeau acestea. Se va schimba acum uh, acest sistem pentru că s-ar putea depista mai repede aceste organisme dăunătoare astfel încât să nu se ajungă atât de departe. Apoi, în ceea ce privește materialul genetic pentru plante, vreau am următoarea observație. Există un anumit soi de plante la care trebuie să fie uh, colectate semințele și apoi acestea trebuie să fie plantate. Deci există un alt sistem de plantare. Până acum s-a tot folosit, a câștigat mult în ceea ce privește folosirea lor și mă interesează să știu dacă și acestea sunt puse în aceeași oală cu celelalte sau se ține cont de, speciali- de punctele speciale ale acestui sistem. Apoi, cu toții ne dorim o protecție bună împotriva epidemiilor în Europa. Trebuie să avem grijă pentru că avem multe obstacole în ceea ce privește posibilitatea de intervenire. Există boli uh, invazive, de exemplu uh, purtate de țânțari și de multe ori acestea afectează întregul sistem Însă nu putem face totul să ne protejăm doar cu elicoptere, cu tot felul de aparatură, să mergem peste tot unde merg cetățenii noștri. Trebuie să avem grijă și ce se întâmplă cu animalele. La control trebuie să ținem cont de faptul că există sisteme diferite. Există state membre organizate centralizat, dar și state membre organizate federal. Sistemele despre care vorbim în statele membre sunt complet diferite și la această aliniere trebuie să avem grijă pe cine afectăm și cum și trebuie să adaptăm posibilitățile de control inând cont de specificități. Apoi, costurile ar trebui să fie suportate prin intermediul taxelor. Acest, aici trebuie să fim foarte atenți. Dacă aceste texte sunt crescute, dar nu se regăsesc pe lanț, atunci vom avea aceleași probleme și anume costurile ajung la cel mai mic jucător din, din întregul lanț și apoi aceștia vor fi cei mai uh, afectați, ca în cazul uh, abatoarelor din Europa. Trebuie să, vedem, trebuie să vedem care sunt punctele cele mai sensibile din lanț pentru că altfel nu se ajunge decât la o acutizare a problemei. Mă bucur că ne-ați invitat la conferința dumneavoastră, dar nu am auzit clar data exact în mijlocul unei uh, sesiuni la Strasbourg, pentru că e clar că atunci va fi foarte greu, mai ales pentru noi europarlamentari și noi chiar dorim să ne implicăm foarte activ pe aceste teme importante. Dacă am înțeles bine, atunci vom avea probleme, pentru că Comisia ar trebui să țină cont de această săptămână de la Strasbourg și să nu discute teme atât de importante în lipsa noastră. Pentru orice altceva îmi lipsește lipsește timpul să intru în detalii, dar mă bucur că ne-ați prezentat totul în detaliu, pentru că pe noi ne interesează, bineînțeles, detalie, însă e păcat că avem atât de puțin timp pentru a discuta aceste teme deosebit de importante. Sper că vom avea destule reuniuni în care să putem să aprofundăm toate aceste probleme. Mulțumesc! Da, mulțumim! Această posibilitate cu siguranță va exista. Domnul Silvestri are cuvântul. Si, grazie, președinte, gra... Mulțumesc, doamna Silvestri, spune domnul președinte. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să spun că apreciez foarte mult și împărtășesc această idee prezentată de Comisie în cadrul Parlamentului, adică un pachet de patru propuneri, cu totul necesare pentru consolidarea filierei uh, europene agroalimentare. Sunt de asemenea de acord, dar uh, doresc să afirm și că împărtășesc uh, necesitatea, nevoia de a avea un singur text unic. Vorbesc despre materialele de reproducere în cazul plantelor. Astăzi uh, lucrurile sunt conținute în 10 directive diferite trebuie să reducem povara administrativă, să simplificăm lucrurile. Cum să facem față acestor lucruri? Este vorba despre un text pentru care trebuie să avem niște puncte de echilibre clare și pe care să le împărtășim cu toții. Evident, sunt lucruri care ne uh, împart. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Parabela în intervenția sa. Există multe intervenții și uh, informații rămase în suspans, dar trebuie să găsim un punct de echilibru între diferitele solicitări, exigențe piețe, cum ar fi cea a trasabilității, care este fundamentală. Este un principiu care se află în chiar inima documentului. Uh, se menționează în acesta că trebuie să intervenim în cazul prevenției, dar trebuie în același timp să garantăm și posibilitatea de a preveni riscurile. Prin urmare, trasabilitatea este esențială. Textul privind uniformizarea și stabilitatea materialelor genetice este important. El ne oferă posibilitatea să garantăm trasabilitatea și controlul privind comercializarea semințelor a materialului genetic. În paralel, necesitatea de a ne asigura că pentru micile întreprinderi sau pentru mici agricultori agricultori, um, acestea nu ar deveni un obstacol în calea activităților de producție sau de comercializare. De asemenea, trebuie să încercăm să facem astfel încât să nu introducem o nouă povară administrativă sau costuri suplimentare pentru aceștia, pentru mici agricultori. Deci, este un lucru esențial. Prin urmare, lucrările care ne așteaptă sunt foarte ambițioase și trebuie să rămânem la obiectivele fixate, să garantăm securitatea, să garantăm trasabilitatea, un cadru juridic mai clar, să îndepărtăm obstacolele administrative, să favorizăm piața pentru comercializare, însă alte uh, lucruri care ne așteaptă trebuie să țină cont și de căutarea unor puncte de echilibru în jurul cărora, practic, rolul Comisiei Agri și a Parlamentului uh, au ceva de spus. Trebuie să asigurăm activitatea marilor producători, care astăzi au pe umerii lor toată greutatea sectorului, dar în același timp nu trebuie să privăm și nici să retragem sau să penalizăm micii producători. Am vorbit despre percusiunile costului. Este un punct asupra căruia trebuie să intervenim cât se poate de hotărât. Am vorbit despre suplețe, flexibilitate, este un alt concept asupra căruia va trebui să insistăm. Uh, Trasabilitatea, etichetarea sunt celelalte probleme asupra cărora va fi nevoie să acționăm uh, cu multă prudență și cu multă atenție. În ceea ce privește simplificarea uh, și îndepărtarea barierelor administrative, acest lucru a fost solicitat uh, cu foarte multă hotărâre. Cât privește cadrul juridic, Trebuie să plecăm de la principiul că atât calendarul cât și voința exprimată sunt diferite. Prin urmare, lucrările care ne așteaptă, lucrările noastre, reuniunile noastre, trebuie să conducă la convergența exigențelor dintre mari producători și mici producători, mari exploatatori și mici, care au nevoie de garanții foarte sigure și clare. Mulțumesc! Vă mulțumim! Doamna Pasacioară cuvântul și apoi doamna Martinez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Regulamentul este, regulamentele sunt extrem de importante. Cred că vom avea ocazia să intrăm și în detalii cu privire la aceste patru regulamente. Însă acum aș vrea mai ales să mă refer la regulamentul privind sănătatea animalelor. Aș vrea să subliniez anumite obiective generale care ne-au fost prezentate și care mie mi se par importante. Obiectivele generale sunt importante, dar și declinarea în practică, concretizarea acestora ar trebui să uh, beneficieze de întreaga noastră atenție, pentru că, într-adevăr, obiectivele trebuie să fie atinse. În special, ceea ce s-a spus în legătură cu simplificarea normelor mi se pare extrem de important. Această simplificare nu trebuie în niciun caz să ne facă să renunțăm la normele privind sănătatea animalelor sau protecția sănătății consumatorilor. Evident, întreaga noastră atenție se va consacra acestui dosar și vom, uh, ne vom asigura că crescătorii și prelucrătorii vor avea un cadru normativ clar care va stabili clar care le sunt responsabilitățile. Atât responsabilitățile autorităților publice, locale, naționale și așa mai departe. Este foarte important. Este foarte foarte important pentru că prin această simplificare a regulilor vom putea permite atât producătorilor cât și autorităților locale să beneficieze de un cadru mai clar atunci când este vorba de implementarea politicilor cu privire la sănătatea animalelor. Legile, normele se multiplică, se înmulțesc, se suprapun și complică lucrurile, iar cadrul de responsabilitate devine mai vag. Un alt element pe care vreau să-l um, subliniez, am înțeles cu toții faptul că dorim să garantăm consumatorului european și chiar celui din afara Uniunii Europene că produsele noastre sunt uh, niște produse sănătoase, adică proteja, protejate din punct de vedere al sănătății consumatorului. Acesta este un aspect fundamental și uh, se referă în special la cel de-al treilea obiectiv din regulament, care, după părerea mea, ar trebui să ne atragă întreaga atenție în cadrul acestei comisii a Parlamentului atunci când vom vorbi mai în detaliu despre el. Al treilea obiectiv să veghem, să ne asigurăm că produsele derivate din creșterea animalelor în Uniunea Europeană pot fi uh, comercializate nu numai pe teritoriul Uniunii, ci mai ales în țările terțe, adică în țările care sunt principalii noștri parteneri comerciali. Este vorba despre piețele extra-Uniunea Europeană, care sunt importante pentru întreprinderile noastre, pentru produsele noastre, care au o foarte bună calitate. De aceea trebuie să facem eforturi în domeniul sănătății animalelor pentru a depăși obstacolele tarifare Uh, care, se, care apar în calea produselor noastre. Acum câteva zile am aflat că Statele Unite, după 15 ani de închidere, au deschis în sfârșit piața lor pentru anumite produse care provin din uh, Italia, Sardinia, în special regiunea din care provin și eu. Această regiune reprezintă 30% din sectorul creșterii de animale în Italia și de 10 ani ne confruntăm cu mari probleme sanitare. Uh, este vorba despre pesta porcină și multe alte boli care au pus în discuție prezența noastră pe uh, piața internațională, prezența produselor noastre. Și acesta compromite dezvoltarea economică a regiunilor italiene. Prin urmare, trebuie să facem uh, eforturi pentru ca această situație să fie depășită. Trebuie să aplicăm faimoasa politică de coeziune care este pâinea noastră de toate zilele în cadrul Parlamentului European. Și, în fine, acest regulament ne propune actele de execuție, definirea listelor bolilor și acesta va face parte din actele executorii. Mă îndoiesc. Mă îndoiesc pentru că eu cred că trebuie să aprofundăm lista bolilor cât se poate de repede și în colaborare cu Parlamentul European. Chairman, Mulțumesc. Voi fi succintă pentru că este o tematică foarte complexă și nevoie de o discuție detaliată. Mulțumesc tuturor reprezentanților comisiei care au lucrat din greu la aceste propuneri și aș vrea să merg la această conferință din iunie, dar s-a spus deja că uh, vom fi la Strasbourg și avem și un trialog uh, pe plățile directe. În ceea ce privește comunicarea. Am discutat ieri în privința uleiului de măsline. Cred că ar trebui să existe niște modalități mai ușoare și mai clare de comunicare cu Parlamentul și într-un timp mai adecvat. O întrebare cheie din partea mea. Îmi place ideea simplificării și condensării și reducerii instrumentelor, numărului de instrumente legislative. Însă, Aș vrea să rog Comisia să ne prezinte care sunt diferențele cheie pe care le aduc uh, propunerile sale în fiecare din cele patru domenii principale. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Observație generală care are de-a face probabil cu toate rapoartele. Ni s-a mai întâmplat acest lucru, Comisia prezintă directive, regulamente și apoi uh, pur și simplu le prezintă publicității, iar noi nu mai uh, nu, nu se mai aduce la cunoștință nimic. Trebuie să ne îmbunătățim comunicarea. Acest lucru s-a întâmplat și în ceea ce privește materialul genetic pentru plante. Criticile le-am auzit deja, nu am primit destule informații din partea comisiei. Există multe tipuri care nici măcar nu apar în această propunere. Cum se poate îmbunătăți tot acest sistem rămâne de văzut. Un al do- o a doua observație. Dreptul în, legislația în ceea ce privește semințele, da, totul arată bine, nu ne dorim altceva, vrem să ținem cont de toți factorii, totul trebuie să fie armonizat. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că există o critică foarte mare în ceea ce privește acest fapt, pentru că noi de la armonizare și simplificare, prin ce vedem, ne așteaptă exact contrariul. Eu îmi doresc ca prin armonizare să nu se ajungă la o complexitate și mai mare și o povară administrativă și mai mare. Și cel mai important, tot în legătură cu materialul genetic al plantelor, e ceva ce a spus deja domnul Heusling în uh, prezentarea sa. Bineînțeles că nu ne dorim să existe niciun fel de monopol, ne dorim să fie păstrată diversitatea, uh, și ne dorim și libertate în ceea ce privește materialul genetic al plantelor. Nu pot decât să subliniez și eu acest fapt și să spun Comisiei că acesta este un punct pe care îl vom verifica foarte critic. Pentru că aici intervin uh, și firmele mijlocii care trebuie să aibă o șansă în Europa. Materialul genetic nu trebuie să fie manipulat doar de câteva mâini, pentru că nu ar fi deloc bine pentru economie. Mulțumesc! Mulțumim! Am încheiat. reprezentanții comisiei nu au timp să ne răspundă, doar dacă vor să spună ceva deosebit de important. Dacă nu, atunci închidem și acest punct de pe ordinea de zi. E important că am căzut de acord că vorbim despre sigur, siguranța alimentelor și că trebuie să fie protejate, punct, protejate punctele importante din lanțul de aprovizionare. E important să fie protejate piețele regionale și produsele regionale trebuie să fie protejate și întreprinderile mai mici și nu trebuie să uităm că diversitatea există și e importantă pentru Uniunea Europeană. Am închis acest punct de pe ordinea de zi și atunci trecem la punctul 13, raport al rezultatelor trilogurilor referitoare la reforma PAC. De la ultima reuniune au avut loc trei triloguri. Au rămas încă multe întrebări fără răspuns. În afară de raportori și raportorii din umbră, există și un consiliu informal. a avut loc și un consiliu informal la Dublin și și acolo a avut, un loc, a avut loc un schimb de opinii. Raportorul are acum cuvântul. Domnule Capula Santos, vă rog. You are alone. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt și foarte repede aș vrea să vă informez că trilogurile au avut loc regulat și toate părțile au dorit să progreseze în acest dosar pentru problemele mai puțin importante am căzut de acord, dar mai există câteva divergențe politice de fond care continuă să rămână prezente. Sper că vom putea rezolva aceste probleme în cadrul Comisiei noastre Agri. Iată de ce aș vrea să subliniez poziția Consiliului. Ieri au asumat o poziție clară, conform Consiliului, temele care au fost discutate în Consiliul European din luna februarie nu vor face obiectul unor discuții cu noi, iar aceasta conduce evident la o problemă privind relațiile interinstituționale și de nerespectare a prevederilor tratatului de la Lisabona, motiv pentru care ar trebui să vorbim aprofundat în cadrul acestei comisii. Astăzi ne-am întâlnit cu, comisul Irlande, cu, cu, cu comisarul irlandez pentru agricultură și ne-am uh, ne-am întreținut în legătură cu problemele din acest uh, sector. Trebuie să continuăm să conlucrăm uh, hotărât, așa cum am făcut-o și până acum, respectând mandatul, respectând unde mandatul nostru. Domnule președinte, rămân la dispoziția colegilor dacă rămân, uh, dacă au întrebări sau îndoieli pe care ar dori să le exprime. Foarte bine. Acum domnul Michel Dantin. Ni s-a cerut să fim conciși. Sunt într totul de acord cu ceea ce a spus Luis. Și rămân la dispoziția colegilor pentru a răspunde eventualelor întrebări. Foarte bine. Situația este cu totul excepțională, cred. Doamna Rainer acum? Aș vrea să fac o observație de natură generală. Sunt îngrozită când văd că din ce în ce mai mult nu ne concentrăm pe conținut, ci doar pe pozițiile de bază dintre Consiliu, Parlament, Comisie. Prin urmare, intrăm într-un mod tactic în trilog, astfel încât să facem ca cei care au semnat tratatul de la Lisabona să și respecte. Acționăm la modul politic mai mult decât în alt tip și uh, așteptăm ca șefii de stat și de guvern să pună în aplicare ceea ce a fost decis prin uh, tratat. Este unul dintre motivele pentru care apare această deteriorare a calității negocierilor și ar trebui ca Comisia, Consiliul să uh, vadă și să înțeleagă că tratatul de la Lisabona este în continuare valabil. Mulțumesc! Uh, sunteți destul de dură, dar uh, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Domnul Roisling. Mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că liberalii fac parte din guvernul german și ne întrebăm uh, dacă oare nu cumva ar trebui să ia poziție legat de partidele politice naționale eu pot să spun că ieri, în cadrul uh, trilogului, am auzit că guvernele au negociat, iar noi nu mai putem să discutăm nimic pentru ceea ce este legat de plafonare, de exemplu, sau de apărarea celui de-a treilea pilon. Este un afront împotriva Parlamentului. Practic avem impresia că tot ceea ce putem să facem este doar să facem compromisul, dar problema care se pune este cea a competențelor Parlamentului și în această dimineață am spus-o deja, uh, noi trebuie să găsim un răspuns, o soluție. Evident, este vorba despre un litigiu, de o dispută interinstituțională, dar nu putem să acceptăm acest lucru. Nu putem să acceptăm ca doamna Merkel, șef de stat german, să spună nu vrem plafonare și în Parlament să fie o altă opinie. Nu putem permite acest gen de lucruri. Noi, liberalii, ne vom adresa doamnei Merkel și vom încerca să facem ca această problemă să fie rezolvată. În ceea ce privește competențele, această problemă se referă la întregul Parlament European, nu doar la Comisia Agri. Da, ne aflăm la Bruxelles, spune domnul Tarabella. Am examinat patru puncte, unul după celălalt, domnule președinte, și au fost puse întrebări comisiei, iar comisia nu are dreptul să răspundă. Acesta este un aspect. Trecem la punctul următor, care este raportul privind trilogul. Eu am o sugestie. Uh, Um, fac parte ca membru suplean și într-o altă comisie, am avut un raport privind piețele uh, publice, piața internă și reuniunea noastră începe în mod sistematic acordând cuvântul, pentru că moda este acum de a cere un mandat, de, a, de a-l obține, de a-l negocia. Deci moda este de a face raportul comisiei ad hoc, cum ar fi aici Comisia Agricultură, la începutul reuniunii chiar dacă este mai puțină lume în sală. Dar aici este vorba despre viitorul PAC. Va fi greu pentru raportori uh, care au transpirat atât cum transpiră și fotbaliștii, care au făcut o activitate complexă, este frustrant pentru ei, deci, să vină să vorbească în fața unei săli nu foarte pline. Iată de ce propun, poate că nu am uh, puterea să fac acest lucru, de aceea vă spun dumneavoastră să începem următoarele reuniuni ale Comisiei Agri prin punctul legat de trilog care să fie punctul de pe ordinea de zi pe reuni pentru reuniunile următoare. Intervenție fără microfon. Mulțumim. Poate ați putea să repetați ce ați spus la sfârșit pentru că vi s-a întrerupt microfonul și nu avem interpretarea. Deci, Spuneam că poate cuvintele mele sunt tardive, sperăm să terminăm negocierile pentru luna iunie, însă am putea pe viitor dacă lucrurile s-ar uh, ar continua, să punem pe primul punct, uh, la prima ședință, pe ordinea de zi a Comisiei, punctul legat de trilog, punctul raportorului și să începem reuniunea cu acest punct. Da, mulțumim. Avem Acum am ascultat deja toate intervențiile pe care le aveam pe, lui, pe listă așa că îi vom acorda atenție în continuare acestei teme. Și ajungem acum la final, nu există nimic la diverse. Atunci câte ceva despre următoarele reuniuni, ne vom întâlni la 19 iunie 2013 de la 15 la 18.30 și în data de 20 iunie de la 9 la 12.30. Vă mulțumesc și vă doresc bun, drum bun spre casă. Ne revedem la data de 19 iunie. La revedere! Bye-bye. See you.